huire a domnului Kamal uh, la raportul domnului Karim cu privire la raportul anterior. De aceea ne întoarcem la raportul anterior și domnul Kamal are patru minute, după care urmează din nou domnul comisar. Vorbim acum de raportul referitor la acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și India. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că uh, neînțelegerea Uh, este de înțeles, ca să spun așa, uh, o foarte multă vreme îmi petrec uh, explicând lumii că eu nu sunt domnul Karim și domnul Karim explică că nu este domnul Kamal, dar acum iau cuvântul în numele colegului meu, domnul Karim, fiindcă din circunstanțe care nu au, putut fi, nu au putut fi prevăzute, nu poate fi de față în această seară. Raportul să se referă la acordul de liber schimb privința relațiilor comerciale și de proprietate intelectuală cu India o, o rezoluție comună PP uh, Alde și UN a fost înaintată, fiindcă s-a considerat că uh, aceasta nu era reprezentativă, fiindcă nu s-au, în raport nu s-au uh, prevăzut uh, anumite aspecte. Ar, această rezoluție alternativă arată cât, uh, ce partener bun este India și cum poate, poate aceste relații comerciale să fie benefice. Uh, în 2007, acordul de liber schimb uh, este de, așa numit, este mai degrabă unul preferențial. E vorba despre un acord de liber schimb ambițios cu India, care ar deschide piața pentru bunuri și servicii, inclusiv uh, dispoziții legate de transparență, investiții, precum și uh, probleme precum standarde sanitare și fitosanitare, protecție intelectuală, uh, facilitarea comerțului și probleme vamale. Uh, conținutul raportului spune că dacă analizăm comerțul cu, buneri, cu bunuri, uh, tarifele sunt acum comparabile cu alte țări din Asia, uh, mai ales un tarif de 14,5% comparativ cu cel al Uniunii Europene de 4,5%. Dar implicațiile RICI și ale uh, costul conformității cu RIC și cu uh, standardele alimentare, uh, aceste probleme trebuie rezolvate în acord. Raportul subliniază de asemenea că liberalizarea nu poate să uh, împiedice uh, serviciile uh, libere, mai ales serviciile publice. Trebuie să recunoaștem că foarte adesea statul nu poate oferi serviciile publice și trebuie să recunoaștem că uh, actorii uh, non-statali, uh, piața privată, are un rol important în furnizarea de servicii publice către cei săraci, mai ales atunci când statul nu o poate face de unul singur, adesea din cauza lipsei, venit, lipsei resurselor financiare. Uniunea Europeană exportă 1,6% din servicii către India, în vreme ce India exportă foarte mare parte a serviciilor către India. De asemenea, este nevoie de o legislație de protecție a drepturilor intelectuale adecvată pentru a ne asigura că în comerțul cu servicii, cu India, avem, putem avea încredere ca aceste societăți indiene să gestioneze o cantitate mare de date. Raportul recunoaște de asemenea că capitolul legat de investiții uh, referă la anumite controle, mecanisme de control și noi îndemnăm Comisia să renunțe la aceste mecanisme de control, mai ales în contextul crizei actuale. Raportul salută apoi angajamentul Indiei către o protecție puternică a drepturilor intelectuale și folosirea codului TRIPS în acest sens. Încă o dată trebuie să spunem că suntem cu toții conștienți uh, de obligațiile din domeniul sănătății publice, care adesea îi fac pe cei dintre sărace să nu poată avea acces la medicamente din cauza lipsei stimulantelor pentru uh, companiile farmaceutice pentru a elabora medicamente pentru aceștia. În cel din urmă, capitolul pentru dezvoltare este o parte esențială a oricărui acord de liber schimb și uh, trebuie să recunoaștem aici că în Parlament problemele de mediu, um, legislația, uh, sănătatea în domeniul muncii și alte dispozi uh, dispoziții legislative sunt uh, o preocupare. Trebuie să asigurăm însă un echilibru între standarde de mediu și de protecția muncii și obiectivele pe care le avem. că până la urmă, uneori, aceste aspecte iau, au întâietate și astfel condamnă aceste țări la și mai multă sărăcie, fiindcă le este prea greu acestor întreprinzători să dezvolte capacitatea necesară pentru a uh, se conforma tuturor acestor dispoziții. Mulțumesc, domnul Michel are cuvântul. Doresc să mulțumesc Parlamentului European pentru forul creat pentru negocierea unui acord de liber schimb între Uniunea Europeană și India. Mulțumesc și domnului Kamal și mulțumesc și Comisiei pentru comerț internațional pentru contribuția pe care a dus-o la elaborarea acestui acord, de asemenea și comisiilor asociate. Au existat uh, schimburi intense cu Parlamentul în activitatea noastră pentru a acoperi toate aspectele posibile interesante pentru un asemenea acord de liber schimb între Uniunea Europeană și India pentru uh, a găsi momentul propice pentru negocierea acestui acord. Iar în ce privește acest acord, este important să ținem seama de contextul general și de complexitatea uh, strategică a relațiilor noastre cu India. Vom uh, cita doar două inițiative majore pe care le-am avut în acest domeniu. Suntem convinși că este foarte important să negociem cu succes acest acord pentru câștigul ambelor părți al Uniunii Europene și Indiei. Cu cât vor fi schimburile mai mari, cu atât rezultatele economice vor fi mai benefice. Este una din concluziile principale ale studiului de impact privind uh, acest acord. Obiectivul studiului de impact este să analizeze impactul economic, social asupra mediului înconjurător al acordului de liber schimb și de a identifica eventualele măsuri um, asociate necesare iar în aprilie presupunem că va fi finalizat acest acordul uh, și va însoți negocierile care se află în curs. Aceste uh, negocieri au fost declanșate mai de mult, au avut loc uh, la un moment dat la Berlin pe 16 martie și urmează să fie continuate în cadrul unei întâlniri la vârf între Uniunea Europeană și India. Toate subiectele care fac parte din acordul de liber schimb uh, merită atenția noastră pentru ca discuțiile să fie uh, încununate de succes Înainte de a încheia, doresc să mulțumesc recunoștința Comisiei pentru raportor. Noi am putut coopera ca și cu alte ocazii eficient cu Parlamentul. Mulțumesc votul pentru acest raport joi. Îmi cer scuze, doamna Barțeli, dar iată că am ajuns și la raportul dumneavoastră referitor la prețurile la produse alimentare în Europa. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate aș dori să mulțumesc tuturor membrilor